Bună ziua, ședința SREA. Procesele verbale ale ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există comentarii? Dacă nu, procesele verbale se consideră aprobate. Următorul punct pe agenda, dezbateri privind cazul de încălcare a drepturilor omului, democrației și statului de drept. Și prima dezbatere este referitor la Republica Democratică Congo și violurile masă din provincia South Kivu. O să începem cu primul autor, domnul Charles Tanak. Mulțumesc, doamnă președinte. În Republica Democratică Uh, Congo este un nume greșit. Nu e nici democratică, nici o republică funcțională. Dacă ar fi fost, guvernul ar fi acționat ca să prevină violarea în masă a femeilor și pentru a-i trimite în justiție pe cei care au uh, comis aceste crime îngrozitoare. Însă, în realitate, guvernul nu are niciun fel de control asupra părților vaste ale acestei uh, țări și ce se întâmplă în South Kivu este doar un alt capitol tragic din istoria îngrozitoare a unui stat eșuat. Aceste crime au fost comise de foști rebeli care au fost integrați în uh, Armata Națională și pe aceea au dezertat. Și autorii nu e, nu e foarte probabil că vor fi uh, trimiși în justiție. Asta nu trebuie să ne oprească să strigăm împotriva acestei situații, pentru că este inacceptabil. Și Curtea Penală Internațională este corpul de jurisprudență care poate uh, judeca astfel de crime și ar putea oferi uh, o rază de speranță pentru victimele acestei sălbăticii, victime cărora le spunem astăzi, noi, acest Parlament, nu vom ignora ceea ce vi se întâmplă. Vă mulțumesc. The next author is Mr. Mulțumesc următorul autor, domnul Romeva Rueda. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să ne amintim faptul că și noi avem o parte de responsabilitate în ceea ce se întâmplă. Există o rezoluție care pune accentul pe responsabilitatea tuturor statelor de a pune capăt impunității și de a aduce în fața justiției pe cei care sunt vinovați de crime împotriva omenirii, împotriva umanității, cei care sunt vinovați de uh, crime sexuale, violențe sexuale. Uh, și acum a venit momentul să trecem mai departe, la etapa următoare, iar, iar răspunderea să fie asumată de guvernul congolez, de către Uniunea Europeană, care trebuie să ia măsuri concrete pentru a pune capăt acestor atrocități. Guvernul din Republica Democrată, Democratică Congo trebuie să pună lupta împotriva imunității ca fiind o prioritate pe agenda sa de lucru, să promoveze uh, dezvăluirea adevărului și justiția socială. De asemenea, trebuie să organizeze o campanie națională pentru a spori spori conștientizarea în ceea ce privește violențele împotriva femeilor. Comisia Europeană trebuie să revizuiască documentul referitor la perioada 2008-2013, documentul de țară și uh, Planul Național de Reformă al uh, Republicii Democratice, Democratice Congo, ideea fiind să pună accentul pe lupta împotriva impunității, iar fondurile să fie acordate în funcție de priorități mai întâi, aceste fonduri trebuie să ajungă la victime, la cei care au fost persecutați, care au fost abuzați din punct de vedere sexual. Mulțumesc. Următorul autor este doamna Strifler. Euh, Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Odată în plus, din nefericire, Parlamentul nostru trebuie să condamne cu fermitate violurile masive comise în mod regulat și cu impunitate în vestul Republicii Democratice Congo, Președintele întrerupea. Este o problemă cu microfonul, poate puteți să vă mutați. Acum funcționează? Se bun? Mă auziți? Mă scuzați. Așadar, doamnă președinte, dragi colegi, încă o dată, din păcate, Parlamentul nostru trebuie să condamne ferm violurile masive comise în mod regulat uh, și cu impunitate în Republica Democratică Congo, în special în uh, provincia Sud Kivu. Uh, forța ONU nu a știut să ofere suficientă protecție împotriva acestor violuri masive și rămâne la responsabilitatea guvernului congolez să asigure securitatea teritoriului, să protejeze civilii. Fondurile alocate nu ajung decât la foarte puține victime și coordonarea ajutorului nu este asigurată. Este esențial ca uh, din partea Comisiei să se mențină ajutorul umanitar pentru zona de est a Republicii Democratice Congo. Planul de încheiere a conflictului în uh, provincia Sud Kivu, care a privilegiat soluția militară, se dovedește un eșec. Soluția acestui conflict trebuie să fie politică și nu putem decât să regretăm lipsa de curaj da, de care dă dovadă comunitatea internațională. Voi încheia spunând că mass media au de asemenea un rol esențial de jucat și pe care nu-l joacă în fiecare zi, nu-l joacă tot timpul și uh, trebuie ca uh, responsabilitatea să rămână puternică și opinia publică alertă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc. Următorul autor, doamna Șalche, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Practicile um, acestor um, crime de război, violurile, uh, au reprezentat obiectul multor studii ale ONU Concluziile la care s-a ajuns a fost că mandatul misiunilor a fost insuficient și că trebuie să se intervină. Trebuie să revizuim, rev, trebuie să încurajăm revizuirea acestui mandat. Trebuie să aflăm care sunt uh, care este uh, zona de intervenție în uh, cazul acestor crime. Trebuie să prevenim uh, violența sexuală și să creștem conștientizarea, conștientizarea în zonă. De asemenea, trebuie să punem un capăt acestor violențe, mai ales violențelor sexuale. Uh, Victimele de multe ori, din motive de tabu, uh, nu vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat și riscă să fie excluse din comunitate. Faptul că există atât de multe probleme în Republica Congo trebuie să ne facă să devenim mai vigilenți, să ne implicăm mai mult, pentru că nu trebuie să permitem niciodată o situație ca aceasta în care violul a devenit o rotină să escaladeze și în care femeile suferă acasă în tăcere. Este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește conflictul privind mineralele și trebuie să ne implicăm mai mult astfel încât acest conflict să, să se sfârșească. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna De Kaiser, un minut și jumătate. Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte. Cu o foarte mare emoție și cu foarte mare încrâncenare constat că dosarul acestor femei violate în estul Congo revine din nou pe masa de discuție. Nu putem accepta acest lucru. Aș dori să spun pur și simplu că nu pot să cred că nu putem face nimic. Au fost enumerate deja deciziile luate în cadrul ONU, prelungirea mandatului MONUSCO. Există astăzi în Republica Democratică Congo uh, posibilitatea de a pedepsi astfel de încălcări. Dar s-a spus, e vorba de uh, o decizie politică și în anumite părți ale acestei țări războiul civil reia din nou. Însă există un aspect care ne revoltă. Noi am vizitat la fața locului, am discutat cu acele femei, cele care au fost violate, uh, nici măcar nu au dreptul să facă avort, pentru că sunt copii născuți din aceste violuri care sunt respinși de întreaga comunitate. E o adevărată dramă. Și vă rog, dragi colegi, nu vreau să nu cumva să credeți că aduc iarăși la, în discuție dosarul avortului. Nu, dar trebuie să vă dați seama, acolo unde refuzăm această posibilitate, securitate, uh, situația este foarte gravă. Există peste 300 de femei pe care noi le-am întâlnit și dacă acestea au copii, copiii aceștia nu vor fi acceptați de către comunitate, nu vor fi acceptați de către mamele lor. Se vor regăsi pur și simplu ca și copii ai străzii. Iată deci un alt aspect Uh, dosarul avortului poate fi discutat într-un alt loc, într-un alt moment, dar această situație este inacceptabilă. Mulțumesc și acum uh, oratorii în numele grupurilor politice, mai întâi din partea PPE, domnul Kazmarek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Situația w południowym Kivu jest bardzo trudna. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Situația din provincia Sud Kivu este foarte dificilă. Conflictul durează de mulți ani și Rezultatul este că în fiecare zi se produc noi acte de violență acolo. Dar la începutul acestui an, Medecins Sans Frontier a ajutat uh, enorm de multe victime ale violurilor și sunt de acord cu doamna de Kaiser. Este foarte frustrant faptul că în partea de est a Republicii Congo numărul violurilor asupra civililor uh, crește trebuie să vorbim din, și că trebuie să vorbim din nou despre asta, dar trebuie să o facem pentru că violența sexuală este un lucru pe care nu îl putem accepta și nu putem să tăcem în legătură cu acest subiect. Armata nu face prea multe ca să ajute această situație. Nu e o armată bine instruită, nu are suficient, uh, suficient echipament și a, de asemenea a, uneori se întâmplă că tocmai soldații din armată sunt autorii violurilor. Deci datoria noastră este să ajutăm victimele. Deci în loc să uh, cheltuim 7 milioane de euro ca să monitorizăm alegerile din Congo, mai bine să dăm bani pentru ca uh, autorii violurilor să fie judecați. Mulțumesc, doamna Gomez, de grupul socialiștilor și democraților, un minut. No sul Kivu têm que ser investigados violența sexuală în provincia Chivul de Sud, pentru aceasta există răspunzători, iar acești răspunzători trebuie să fie trași la răspundere. Nu se poate întâmpla în continuare așa, situația nu poate să se perpetueze și lucrurile nu trebuie să se mai repete. Trebuie să stabilim niște priorități și activitatea noastră acolo și intervenția trebuie să devină prioritară. Trebuie să stabilim care sunt relațiile cu această țară și de asemenea trebuie să numim persoanele care sunt vinovate și de asemenea autoritățile competente, poliția, armata, trebuie trase la răspundere, trebuie să fie uh, determinată să intervină, pentru că numai astfel putem ajuta Republica Democrată Congo. Trebuie să atragem atenția asupra încălcărilor drepturilor omului în această provincie. Uh, pe aeroportul din Kingasha s-a întâmplat uh, încă o dată un eveniment uh, dramatic și de asemenea, autorităților din Angola au uh, făcut o listă cu persoane care să fie urmărite. Însă, toate acestea sunt încălcări ale drepturilor omului. Și în Congo, și în Shikaya, trebuie să spun că uh, Uniunea Europeană trebuie să se implice. Din partea ALDE, doamna Bilbao, pentru un minut. Gracias, președinta. Mulțumesc, doamna președinte. Încă o dată, femeile sunt victimele acestor conflicte în Congo, iată că apare din nou violența sexuală ca o armă de distrugere și de umilire a adversarului. Dar, mai mult decât atât, aici e vorba și de interese economice care se ascund în spatele unui conflict. De aceea e nevoie de o intervenție mai puternică în ceea ce privește produsele pe care noi le utilizăm în fiecare zi, dar care au fost făcute ca urmare a minereurilor ce au fost extrase de acolo. De aceea cer mai multă decizie, mai multă hotărâre pentru a pune capăt acestui conflict conflict. E vorba de democrație. Noi trebuie să evităm violența, trebuie să evităm războiul. Ar fi bine să uh, dăm dovadă de mai mult curaj în instituțiile europene pentru a susține acele procese politice care pot întotdeauna să rezolve aceste conflicte. Și să sperăm că aceasta va fi implicația uh, fiecăruia dintre noi. Mulțumesc și în numele ECR are cuvântul uh, domnul Sarneschi. Ale jednak jesteśmy. Suntem foarte puțini deputați la această plenară din această după-amiază, dar totuși suntem aici și cerem în numele Europei uh, ca aceste lucruri să înceteze și vocea noastră ar trebui să se audă. Vorbim de una dintre cele mai sărace țări din Africa, o țară în care domnește anarhia. Pe de altă parte, există o putere, există o autoritate foarte puternică, pentru că există uh, putere concentrată în uh, puține mâini și uneori un polițist sau un membru al armatei poate decide uh, asupra vieții sau morții unei persoane și asta mi se pare inacceptabil. Uh, spune, spunem că din nou Parlamentul European trebuie să se ocupe de această chestiune și din nou uh, facem un apel puternic și dramatic către Guvernul Republicii Democratice Congo și le cerem să își protejeze proprii cetățeni și în fine aș vrea să spun că, așa cum spunea și domnul Kaczmarek, uh, E foarte adevărat că trebuie să ne gândim la moduri în care banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți în uh, Republica Congo. Mulțumesc în numele grupului EFD, domnul uh, Belder, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. De acum puține ore am uh, luat legătura telefonic cu un uh, colaborator uh, olandez din Kivu. Acesta s-a interesat referitor la uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește această propunere de rezoluție și care este interesul uh, poporului. Comunitatea internațională trebuie să se implice. Această violență sexuală trebuie să înceteze și ea trebuie să fie pedepsită. Uh, Misiunea ONU MONUSCO este aici pentru a acționa preventiv și, de asemenea, trebuie să rupem această tăcere pentru că este vorba despre violuri și aceste lucruri nu mai pot fi acceptate. Doamne comisar, ieri am uh, emis un comunicat de presă. Era vorba despre ancheta judiciară în cazul violurilor în masă. Uh, anchete care nu aveau loc. Acest lucru este catastrofal pentru victime și familiile lor. Mulțumesc, domnul Obermeier, din partea neafiliaților, pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste crime împotriva umanității au o tradiție de peste 50 de ani în Congo. Foarte multe bunuri ale fostilor colonii belgiene uh, um, au participat uh, la aceste lucruri. Au fost foarte multe fapte îngrozitoare satele, în acestea au existat niște cote uh, și dacă acestea nu erau îndeplinite, atunci locuitorii acelor sate erau pedepsiți. Au avut loc executări în masă și tot felul de alte, alte crime abominabile. Uh, noi trebuie să schimbăm lucrurile, pentru că este datoria noastră. Până la urmă vorbim aici despre un cerc vicios. Violența duce la mai multă violență. În aceste conflicte de război, violența este folosită în mod țintit. Se dorește ca victimele să fie umilite, rănite și să fie distruse. Pe lângă femeia respectivă care este atacată, întreaga familie are de suferit. Iar violul este considerat o rușine, mai ales dacă urmarea este o sarcină. Și, până la urmă, consecința este că femeia respectivă, precum și fătul, sunt respinși de către comunitate și de către familie. Membrii propriilor uh, forțe armate aduc uh, foarte rar persoanele vinovate în fața legii. Deci, până la urmă, victimele nu se bucură de niciun fel de protecție. Asemenea, crime nu trebuie să fie tolerate. Se face o presiune foarte mare

Mulțumesc, domnul Palakis. mulțumesc, președinte. Crime de acest tip uh, sunt printre cele mai uh, îngrozitoare și mai degradante crime. În uh, Republica Congo, acest tip de crime se răspândesc ca o epidemie și măsurile luate la nivel național sau internațional par să nu poată preveni acest lucru. Impunitatea uh, este absolut scandaloasă în contextul în care există acolo o misiune ONU care pare incapabilă să prevină ceea ce se întâmplă. Cred că Uniunea Europeană ar trebui realmente să dea un exemplu în primul rând ajutând victimele și familiile acestora și în al doilea rând pentru a face presiuni ca să fie judecați cei vinovați de aceste crime. Apoi, monopolurile internaționale care prosperă de pe urma uh, forței de muncă ieftine și exploatează resursele naționale ale acestei țări, ar trebui și ei să contribuie la lupta împotriva acestei epidemii. Domnul, domnul Kelly, un minut această poveste este una într-adevăr uh, dramatică. Este scandalos ceea ce se întâmplă și într-adevăr totul este o mare tragedie. Cetățenii uh, acestei țări nu pot fi mândri de ceea ce se întâmplă, pentru că, până la urmă, uh, aici este vorba despre uh, jefuirea resurselor din țara respectivă. Vorbim aici despre violarea copiilor și a femeilor și acestea sunt fapte abominabile foarte multe femei au fost violate, 170 și, sigur, vor exista și alte consecințe și pentru ele și pentru copii. Și lucrurile acestea sunt incredibile. De aceea trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a reuși să rezolvăm într-o oarecare măsură situația. Trebuie să apelăm la guvernul de acolo pentru a pune capăt acestor violuri, pentru a transforma această luptă împotriva crimelor sexuale într-o prioritate și pentru a pedepsi infractorii.

Dacă uh, nu depășiți timpul, poate reușim să dăm cuvântul cât ori mai mult, cât, la cât mai mulți deputați. Mai întâi, doamna Efer. Mulțumesc, doamnă președinte. În partea de est a Republicii Congo uh, e instabilitate și război și a fost așa de mult. Uh, și violența sexuală a făcut parte din războiul de acolo. Mii și mii de oameni au fost violate și numărul lor crește tot timpul conform uh, rapoartelor internaționale. Și Există studii care sugerează că situația este chiar mai uh, rea decât o arată statisticile Națiunilor Unite. Există acolo uh, niște miliții revoluționare care sunt implicate în aceste violuri în masă și uh, Uniunea Europeană trebuie să-și folosească influența uh, puternică din, pe care o are în Congo pentru a uh, aduce un sfârșit acestei situații și pentru a-i duce pe uh, criminali în justiție. Mulțumesc, domnule Repo. Violarea drepturilor omului în Congo este o practică obișnuită. Este vorba aici despre populația civilă, cărora îi sunt încălcate drepturile și toate aceste practici trebuie să fie condamnate. Violența fizică împotriva femeilor este o violare foarte gravă a drepturilor omului. Ceea ce se întâmplă acolo uh, este um, sprijinit într-o oarecare măsură de către armată și de către soldați. Au existat acolo violuri în masă, iar victimele și întreaga familie, întreaga comunitate are de suferit aceste uh, violuri lasă urme puternice uh, asupra victimelor, iar aceste fete și femei tinere nu se mai pot dezvolta în mod corespunzător. În plus, investigațiile sunt foarte importante pentru a proteja victimele de uh, reputația proastă pe care o obține în urma unui viol și ar trebui să existe un sprijin uh, legal și psihologic adecvat și de asemenea uh, armata ar trebui să

Doamnă președinte, de două ori în Comisia pentru Drepturile Omului am avut o delegație de femei din Chivul de Est. Și de cele mai multe ori ne-au povestit despre faptele abominabile care se întâmplă acolo, dar și de ceea ce fac ei, astfel încât făptuitorii să fie trași la răspundere și cum organizează viața femeilor. Din păcate, săptămâna trecută am auzit uh, de la reprezentantele de acolo care ne-au spus, în mod credibil, că anul trecut nu uh, este adevărat că reprezentanții Uniunii Europene de la Congo s-ar fi întâlnit cu delegația acestor femei. Uh, nu este adevărat că ar fi ascultat ceea ce și-ar fi dorit ele. Uh, din contră, ni s-a spus că există niște proiecte, dar că acestea au fost oprite. De aceea vreau să leg această declarație a mea de o întrebare către comisie și anume, aș dori să încurajez comisia să urmărească dacă așa s-au întâmplat lucrurile și să rectifice situația, pentru că este greșit dacă asemenea proiecte care vizează ajutorarea victimelor sunt închise. Vă mulțumesc. Skoheller. Mulțumesc, doamna Koheller. Mulțumesc, doamna președinte. Războiul din Republica Democratică Congo a adus uh, o mare, un mare număr de cazuri de violență sexuală, mai ales în zona Kivu, în provincia Kivu din estul țării. Și este clar că trupele ONU nu și-au îndeplinit sarcina. Se pare că violul este folosit ca o armă de război și există Uh, zeci de noi cazuri de viol în fiecare zi. Trebuie să condamnăm această tragedie. Uh, a trecut prea mult uh, timp și n-am încercat să facem nimic în legătură cu această situație. Trebuie să oprim aceste violuri în masă din Kivu. Republica Democratică Congo trebuie să consideră o prioritate ajutarea victimelor și, de asemenea, traducerea în justiție a autorilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Smokova. Mulțumesc pekne za slovo. Keďže Konská demokratická republika... Am vrut să iau cuvântul pentru că există anumite deficite în procesul de justiție, iar faptele abominale ale grupurilor de rebeli rămâne nepedepsite și de aceea salut prelungirea uh, misiunii de securitate a ONU până în 2012. Însă doresc să încurajez secretarul general și trimisul special al ONU uh, din Congo să implementeze uh, prevederile mandatului în mod consecvent, pentru că femeile nu trebuie să mai fie violate și familiile acestora nu trebuie să mai resimtă efectele și consecințele acestor fapte îngrozitoare. Trebuie să uh, uh, emitem rezoluții împotriva nedreptăților din toată lumea, însă în Republica Congo uh, suntem un pic cam uh, delicați, nu tratăm lucrurile cum trebuie, pentru că situația până în, din, 1890, uh, din 1980 până în 2003 um, a fost una îngrozitoare. 5 milioane jumătate de oameni au, și-au pierdut viața atunci. De aceea noi ar trebui prin rezoluțiile noastre să contribuim la o viață pașnică a acestor oameni în Republica Democrată Congo. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Roitova! Eh, válečné zločiny, jako je hromadné znásilnění sexuální... Mulțumesc, președinte toate crimele, precum sclavia sexuală, violurile în masă, prostituția forțată și așa mai departe, sunt toate uh, metode de umilire a ființei umane și acestea coexistă în Congo. Impunitatea se pare că este aplicată soldaților. Ori aceste forțe de ordine nu ar trebui să se bucure de o astfel de impunitate. E nevoie de anchete care să investigheze exact ceea ce s-a întâmplat. E nevoie de programe de incluziune a victimelor. Uh, comisia ar trebui să utilizeze fonduri pentru a ajuta victimele care caută azil, vor azil aici în Europa. Ședintă,

Absolutely Cashman. Domnul Cashman, realmente ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Aceste violuri în masă au loc de decenii. Trebuie așadar să acționăm. Este vital să susținem ONG-urile care dau ajutor victimelor și în special spitalelor. Dar cer comisiei să vină cu o propunere legislativă similară cu actul Dodd-Frank din Statele Unite, care impune cerințe de raportare privind uh, materialele care sunt subiectul uh, conflictelor militare, materiile prime din zone de conflict militar. Astfel, astfel de atrocități ar putea fi uh, controlate. Să nu spunem că statele membre nu vor să facă acest lucru, depinde de noi și de comisie să dăm un exemplu. Mulțumesc, spune președintele, acum doamna comisar Damanaki. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru interesul lor și pentru abordarea lor uh, uh, rațională și sensibilă. Sigur, cu toții am fost uh, dezgustați și îngroziți de știrile îngrozitoare care vin din Chivu, unde un grup de criminali au violat și violează în mod sistematic zeci sute de femei. Acești criminali par să fi fost uh, foști membri ai miliției Mai Mai, care au dezertat din armata congoleză după un proces de tranziție și de integrare care n-a dat rezultate. Este o crimă îngrozitoare și cu toții suntem preocupați. Prin urmare, este important să clarificăm faptele și să îi aducem pe suspecții în fața curților de justiție. Din acest punct de vedere, am fost informați că Procurorul Republicii Democratice Congo, susținut de forțele ONU, procuratura și for- susținută de forțele ONU trebuie să intre pe teren pentru a aduna probe și a construi cazuri juridice. Și cerem autorităților congoleze să abordeze această problemă ca pe o problemă ă, urgentă și să facă dreptate. Totuși, indignarea nu este suficientă. Pot înțelege acest lucru, așadar, cu toții trebuie să ne întrebăm ce alte acțiuni trebuie luate, în special incluzând uh, acțiuni prin intermediul Consiliului de Securitate și al Forței ONU de la fața locului. Evident, susținerea victimelor trebuie să fie o prioritate imediată și Uniunea Europeană deja uh, este, s-a angajat să ofere ajutor medical și uh, uh servicii de consiliere și de reducere a suferinței pot fi de acord cu dumneavoastră că susținerea, ajutarea victimelor, în special prin intermediul măsurilor medicale, este una dintre marile uh, priorități și vreau să vă informez că Uniunea Europeană este în avangarda acestor eforturi prin uh, uh, acțiuni susținute din Fondul pentru Dezvoltare de Sănătate. De asemenea, sunt inițiative de creștere a gradului de conștientizare și, de asemenea, se fac presiuni uh, politice. Uh, fac toate aceste metode parte din abordarea Uniunii Europene și aceste metode vor continua. Stimați membri ai Parlamentului, violența sexuală și violul continuă să fie generalizate în Republica uh, Democratică Congo cu mai mult de 15.000 de cazuri raportate în 2009 conform Națiunilor Unite. 15.000 de violuri. Prin urmare, este important să abordăm uh, rădăcinile acestei situații, cauzele adânci acestei situații și să ne uh, asigurăm că nu va fi vorba doar de reacții episodice. Aceste cauze adânci sunt cunoscute. Ele vin din conflictele nesfârșite din teritoriul uh, estic, din partea estică a Republicii Congo, și din absența domniei legii într-un context în care autoritatea de stat uh, mai are mult până a se concretiza. Mai important, prevalența sex- violențelor sexuale reflectă și perpetuează statutul subordonat al majorității femeilor din această țară. De asemenea, are un impact foarte negativ asupra multor copii care uh, urmează să se nască, așa cum uh, spunea doamna de Pentru a schimba și a îmbunătăți situația este important să se continue uh, acțiunile militare și non-militare împotriva rebelilor. E important să nu se uite că acest tip de conflict în multe cazuri implicând grupuri care nu au o agendă politică reală, ci se mai degrabă criminali din de țările învecinate, e o problemă foarte greu de abordat. Totuși, este din ce în ce mai urgent să luăm uh, măsuri decisive în ce privește reforma sectorului de securitate. Uh, situația uh, proastă și care continuă la, în armata și poliția congoleză trebuie schimbată. Prin urmare, Uniunea Europeană cere autorităților congoleze să dea o nouă prioritate a acestei provocări Eșecul în a înregistra progrese în, uh, politic, în sectorul apărării a politi, poliției și al justiției va pune sub semnul întrebării progresele făcute în domeniul economic, social și politic. În această perioadă de alegeri, abordarea acestor probleme ar trebui să fie uh, pe agenda tuturor forțelor democratice din Congo, pentru că viitorul întregii țări este pus sub semnul întrebării. Uniunea Europeană oferă deja susținere pentru reforma sistemului de securitate prin misiuni comune de securitate și apărare și Comisia Europeană, ca și uh, Comisia Europeană dă această asistență, dar și state membre la nivel bilateral. Aceste acțiuni uh, pun accent pe nevoia de a lupta cu violența sexuală. De exemplu, Europol <clears throat> a trimis o echipă de experți în violență sexuală la Goma un uh, oraș din uh, provincia Nord Kivu. De asemenea, susținerea uh, și suportul acordat victimelor trebuie să continue. Uniunea Europeană este gata să facă mai multe lucruri dacă se găsește un teritoriu comun de discuție cu statele membre și cu Republica Congo. Totuși, vorbim de un domeniu în care responsabilitatea ultimă va rămâne întotdeauna uh, în uh, curtea Republicii Democratice Congo. Și aici guvernul congolez trebuie să dea dovadă de leadership și de hotărâre. Mulțumesc, doamnă comisar, spune președintele. Am primit șase moțiuni de rezoluție. Încheiem acum dezbaterea și vom vota după celelalte două dezbateri din această după-amiază. Următorul punct, Indonezia, incluzând atacurile asupra minorităților și începem cu